Comisiei și a Consiliului în ceea ce privește supravegherea avocaților în Uniunea Europeană și dau din nou cuvântul doamnei Kalnina Lukashevicea în numele Consiliului. Uh, Madam President, uh, honorable members, uh... Doamnă președinte, stimați deputați, Consiliului s-a cerut să intervină asupra subiectului supravegherii avocaților în Uniunea Europeană. Înțelegem că a fost prezentată și o întrebare cu solicitare de răspuns oral de către doamna Sargentini, care s-a referit la supravegherea unei uh, firme de avocați de către o agenție de securitate națională dintr-un stat membru. Aș dori să subliniez că președinția Consiliului nu este în poziție să facă comentarii uh, referitoare la Uh, acuzații uh, conform cărora uh, serviciile secrete dintr-un stat membru supraveghează avocați. Conform tratatului de la Lisabona, menținerea, respectarea legii și securitatea internă sunt responsabilitatea statelor membre. Consiliul, drept urmare, nu are la cunoștință uh, niciun fel de uh, Uh, activități de supraveghere um, ale unor firme de avocați. De asemenea, aș dori să subliniez că colectarea și procesarea datelor personale de către autoritățile naționale nu este reglementată de către legislația europeană. Nici directiva din 95 referitoare la protecția datelor, nici decizia cadru din uh, de mai târziu uh, nu se aplică în acest caz. Propunerea de directivă din 2012 privind protecția datelor de către autoritățile competente în scopul prevenției, investigării, detectării și uh, aducerii în instanță a infracțiunilor spune în mod specific că nu se aplică procesării datelor cu caracter personal în cadrul unei activități ce ține de securitatea națională. Din, aceeași, din același motiv, președinția nu poate să se exprime referitor la aceste act, uh, la, referitor la compatibilitatea acestor uh, presupuse activități uh, cu uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Directiva privind accesul la asistență juridică spune că statele membre trebuie să asigure și să respecte confidențialitatea între acuzați și avocații lor. Și asta în uh, exercitarea dreptului la asistență juridică și de acces la un avocat. Însă această prevedere se referă nu se referă la activitățile serviciilor secrete și la securitatea națională. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, madame. La parole est à madame Mulțumesc că are cuvântul doamna Iurova în numele Comisiei. Honorable members, Stimați eurodeputați, Comisia este preocupată de rapoartele mass media în legătură cu uh, faptul că serviciile secrete supraveghează uh, relația telefonică dintre clienți și avocați. Această uh, relație este mm, protejată de articolul 7 și de articolele 47 și 48 din uh, Carta care are o importanță fundamentală în Uniunea Europeană. Eh, trebuie spus că această carte se aplică doar statelor membre eh, în momentul în care pun în aplicare legislația europeană. Însă problema securității naționale rămâne și aici avem de face cu competențele statelor membre. Deci atunci când statele membre inițiază supravegheri secrete eh, din motive de securitate națională, ele cad în afara legislației europene. Prin urmare, carta în general nu se mai aplică. Acestea fiind uh, spuse, uh, excepțiile trebuie interpretate într-o formă foarte strictă în lumina um, jurisprudenței uh, clare a Curții Europene de Justiție. Iar statele membre care doresc să profite de aceste excepții trebuie să demonstreze faptul că aceste sunt necesare pentru a putea proteja interesele sale de securitate esențiale. Atunci când carta nu se aplică, Uh, sistemele naționale oferă uh, o procedură de respectare a drepturilor fundamentale care se aplică în aceste situații. Comisia, de asemenea, dorește să se ajungă la un nivel mai înalt de uh, protecție a drepturilor la un proces echitabil în uh, Uniunea Europeană. Din 2009 încoace am uh, făcut progrese considerabile în ceea ce privește această direcție, adoptând trei directive cu privire la dreptul la interpretare și traducere în cadrul proceselor, cu privire la dreptul la informații Uh, în 2012 și cel mai recent uh, dreptul uh, de a avea acces la un avocat. Directiva cu privire la dreptul de a avea acces la un avocat trebuie transpusă de către statele membre până pe 27 noiembrie 2016, iar Comisia va monitoriza îndeaproape acest proces. Articolul 4 din directivă spune foarte clar care sunt principiile um, respectului pentru confidențialitate în ceea ce privește comunicarea între suspect și persoanele acuzate și avocatul lor în exercitarea dreptului lor de a avea acces la un avocat. Însă trebuie subliniat faptul că directiva se bazează uh, pe uh, drepturile suspecților uh, și persoanelor acuzate în proceduri penale. Ora asta Înseamnă că prin uh, considerente se clarifică faptul uh, că aceste principii se aplică doar uh, comunicării autentice în ceea ce privește um, relația dintre un avocat și un suspect sau persoană acuzată. Nu se aplică avocaților care sunt implicați în presupuse activități criminale ale suspectului sau ale persoanei acuzate. Vă mulțumesc pentru atenție. Madame, nu... Mulțumim, doamnă. Începem cu intervenții din partea uh, grupurilor uh, cu domnul Lenners cu... pentru un minut și jumătate. Um, de relație în comunicare. Mulțumesc, doamnă președinte. Relațiile dintre avocați și clienții lor sunt deosebite. Confidențialitatea relației este de o importanță crucială pentru a ne asigura că cetățenii își păstrează încrederea în statul de drept. Este un element vital pentru funcționarea democrației. Asta nu înseamnă totuși că nu uh, poți niciodată să uh, uh, ataci această confidențialitate, deși acest lucru nu ar fi de dorit. Cred că în anumite împrejurări este posibil să autorizezi uh, supravegherea uh, acestor uh, legături, acestor relații, cu condiția că să se respecte procedurile legale atunci când vorbim, de exemplu, despre uh, încălcări ale securității și acolo unde strângerea de informații este esențială pentru asigurarea securității cetățenilor. Și mă întreb care este scopul dezbaterii din această seară. Așa cum am spus și Consiliul și Comisia, acest uh, lucru ține de competența națională supravegherea acestor uh, relații în uh, uh, Olanda este supusă scrutinului judiciar, deci permiteți-le serviciilor și parlamentelor naționale să-și facă treaba. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar, care în sfârșit și-a găsit locul și uh, are cuvântul acum pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Avem senzația că este o dezbatere despre ceva secundar față de toate celelalte lucruri pe care le discutăm. Însă nu este adevărat. Subiectul este unul foarte important. Este vorba de supravegherea avocaților, unor avocații în Uniunea Europeană, într-un uh, stat fondator al Uniunii Europene. Este vorba de încălcarea uh, drepturilor fundamentale, a sferei private, a, este vorba de încălcarea dreptului la apărare și asta se referă la avocați nu numai în țările de jos, ci în toate statele membre. Este vorba de însăși civilizație care este amenințată de acest spionaj din partea serviciilor secrete. Statele membre cred că pot face orice numai pentru că tehnologia le permită, iar uh, datoria noastră este să le spunem nu, nu, și le vom împiedica să facă asta cu legea în mână, cu tratatul de la Lisabona, cu Carta Drepturilor Fundamentale în mână și cu uh, instrumentele de care dispune Parlamentul European. Și, bineînțeles, uh, și prin acțiuni penale. Este vorba de urmărirea acestor fenomen și sancționarea sa, căci încalcă drepturile fundamentale dreptul la, la, un, la acces la un avocat, independența avocaților și așa mai departe. În ceea ce privește controlul parlamentar, trebuie să spunem că avem datoria de a acționa, de a interveni. Solicităm comisiei să clarifice situația și să se asigure că în viitor acest lucru nu se va mai repeta. Mulțumesc! spune doamna președinte. Doamna Wikström, două minute. Doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Un pilon uh, fundamental în uh, statele noastre europene este cel al dreptului de a te putea exprima liber în discuțiile cu avocatul tău. De asemenea, și dreptul de a fi reprezentat de un avocat care este până la urmă un uh, drept uh, fundamental. Dacă serviciile noastre secrete se aleg cu informații despre uh, obținute de pe urma discuțiilor pe care le-au clienții cu avocații lor, atunci se încalcă acest drept. Ori asta înseamnă că ajungem la un nivel absolut inacceptabil. Mie mi se pare că cazul uh, acuzatului monitorizat de uh, uh, serviciile uh, secrete daneze uh, ne face să ne punem întrebări de asemenea, am dorit să întrebăm Consiliul dacă acest tip uh, de spionaj asupra uh, firmelor uh, de avocatură se aliniază tratatelor și textelor care vizează drepturile fundamentale. Dacă așa stau lucrurile, dacă totul uh, este considerat a fi normal în ceea ce privește securitatea națională, aș dori să văd cum definiți uh, securitatea națională. Credeți că ar trebui să însemne faptul că cetățenii europeni uh, sunt privați de orice fel de drepturi? Uh, Acum aș dori să mai întreb ce măsuri va lua uh, Comisia și Consiliul pentru a se pentru a se asigura că discuțiile confidențiale, precum și contactele confidențiale între avocați și clienți vor putea fi respectate. Uh, oare se vor lua măsuri concrete împotriva statelor membre? Pentru că dacă nu, atunci când veți uh, veni cu o definiție, dacă nu, atunci când veți veni cu o definiție acceptabilă a securității naționale? Doamna Bauns, mijloc și jumătate. Hablarles de la mi país. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc despre situația din uh, țara mea, din țara Bașcilor. Civil Guardia a arestat ieri 15 uh, cetățeni, uh, dintre care doi aveau ca avocați, niște avocați care apără drepturile omului și care ar fi trebuit să fie uh, judecați uh, ieri pentru activitatea lor. Uh, ieri am uh, asistat la o uh, demonstrație de 24.000 de persoane la Bilbao care au luptat pentru drepturile deținuților. Există o solidaritate a manifestanților, este o operație politică. Aceste persoane au fost arestate ca urmare a activităților juridice de a apăra deținuții. Este inacceptabil ca un stat să încalce drepturile fundamentale precum uh, dreptul la apărare. Este inadmisibil ca un stat membru să respingă aplicarea legislației comunitare pentru care există judecată cu dublă măsură și este inacceptabil ca acești avocați să fie condamnați. Este o problemă de drepturi fundamentale, este o problemă de democrație în sine. Statul spaniol demonstrează că nu este democratic și se depărtează din ce în ce mai mult de un stat de drept. Deci Uniunea Europeană și Spania trebuie să ia măsuri pentru ca Spania să redevină democratică. Uh, societatea bască solicită, uh, președintele întrerupe, timpul s-a scurs și îi dau cuvântul doamnei Sargentini pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Europenii se bazează pe un stat sincer care respectă legislația. Însă această încredere a fost uh, Uh, încălcat, a fost uh, distrusă prin uh, acest scandal al ascultării, supravegherii secrete a vocaților. Este inacceptabil ca firmele de avocați să fie ascultate. În, în țările de jos s-a întâmplat acest lucru. Un ministru a, a, a recunoscut public că uh, timp, de, uh, timp îndelungat o firmă de avocați fusese supravegheată. Dar dacă se întâmplă asta cu avocații, ce se întâmplă cu medicii și cu alte uh, profesii în care există secretul profesional? Există legislație în domeniul avocaților uh, și anume uh, secretul profesional, confidențialitatea. Uh, Asta ajută și la garantarea unui uh, proces uh, corect. Și asta nu este ceva ce ține exclusiv de domeniul național. Deci fac apel la doamna comisar, care îl cunoaște foarte bine și pe domnul Timmermans, um, să, contacte, să contacteze autoritățile țărilor de jos. Deci, de asemenea, uh, fac, fac apel la comisie să Um, spună statelor membre să respecte acest, um, acest drept. Mulțumesc, domnul Fos. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate mă repet, dar lucrurile rămân valabile. Relația între un avocat și clientul său se bazează pe încredere și respectarea acestei confidențialități uh, este prevăzută și în lege și acest tip de confidențialitate nu este valabilă numai pentru avocați, ci și pentru medici și jurnaliști, ci este până la urmă o piatră de temelie și pentru um, statul de drept și um, democrație. Iar uh, noi avem datoria să menținem acest pilon pentru statul de drept. Am senzația însă că este vorba de un caz unic Um, care joacă un rol important în acest domeniu al securității naționale și cred că în acest caz Uniunea Europeană are competențe restrânse. Trebuie să acceptăm acest lucru pentru că este vorba de securitatea națională și s-a spus deja acest lucru. Securitatea națională ține de competența statelor membre. Consiliul nu poate să acționeze împotriva uh, unei încălcări a confidențialității într-un stat membru. Competente sunt aici autoritățile naționale, Ministerul Justiției uh, și așa mai departe, din țările de jos. Și sunt convins că autoritățile își vor uh, îndeplini uh, îndatorările, căci țările de jos nu sunt un stat al supravegherii. Mulțumesc un minut, domnul Albrecht. Mulțumesc, doamnă președinte trebuie să vorbim despre două lucruri. nu e prima oară când statele membre se ascund în spatele excepției de la securitatea națională din tratat. Am uh, auzit un caz în care serviciul uh, de informații britanic uh, a distrus informații de pe jurnalist, am auzit cazuri de supraveghere a avocaților, toate justificate cu securitatea națională și siguranța națională. Cred că e momentul ca Comisia să investigheze și să solicite um, um, instanțelor care este definiția acestei siguranțe naționale, pentru că Comisia trebuie să facă acest lucru lucru cât mai uh, curând și Parlamentul trebuie să lupte pentru asta. O a doua problemă pe care trebuie să o discutăm este ce uh, înseamnă această supraveghere a avocaților, mai ales aici uh, pot să spun că după atacurile pe care le-am văzut săptămâna trecută, vorbim despre deținere generalizată, dar asta atinge multe. Președintele întrerupe. Mulțumesc, domnule Albrecht. Avem trei persoane la intervenții spontane. Domnul Polcek, pentru un minut. Pani místo předsedkyně, e mi trochu lito, že jsem dostal možnost vystoupit. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că n-am reușit să iau cuvântul uh, la capitolul cotelor, dar voi profita acum de această ocazie. Doamna comisar, a citat anumite articole din cartă care sublinează clar faptul că legislația europeană se preocupă de acest subiect, însă întrebarea este dacă Uniunea Europeană poate să interfereze cu statele membre care sunt responsabile pentru transpunerea acestor politici uh, uh, în practică. Întrebarea este dacă un stat membru încalcă uh, Uh, aceste prevederi, cine uh, poate forța acest uh, stat să respecte prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale? Cine poate sancționa acest stat? Trebuie să ne gândim la asta pentru că încrederea reciprocă dintre avocat și clientul său e un lucru care n-ar trebui încălcat niciodată. Unde vom ajunge dacă nu respectăm acest lucru? The right of privilege and protection of personal information is under threat in a an... Dreptul la protecție a informației este amenințată. Arestarea luni a 16 persoane basce care reprezentau avocați este condamnabilă. Toată lumea are dreptul la reprezentare legală, iar avocaților trebuie să li se permită să-și efecteze activitatea fără interferența statului. Din păcate, în Irlanda știm foarte bine ce se poate întâmpla când statul încearcă să împiedice avocații de drepturile omului să-și uh, uh, exercite activitatea. Doi avocați de drepturile omului au fost uciși cu ajutorul britanicilor și acest lucru ne arată foarte bine ce se poate întâmpla când statele intervin. Mulțumesc. Pour terminer, pour une minute également. Domnul Corao, un minut, vă rog. Grazie, grazie Presidente. Bene, eu nu sunt d'accordo con il collega. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu domnul Lenners atunci când spune că o întrebare cu solicitare de răspuns oral înseamnă că subiectul nu este suficient de important. Dar uh, problema ridicată de doamna Sargentini este extrem de importantă. Uh, nu ar trebui să ne trezim într-un stat polițienesc în care uh, Uh, orice drept fundamental poate fi lăsat deoparte, cum ar fi dreptul la apărare, dreptul la sfera privată, dreptul la un proces echitabil și așa mai departe. Deci toate acestea sunt drepturi uh, pentru care am luptat uh, mult timp și de aceea ar trebui să existe un motiv extrem, extrem de serios în spatele acestui tip de proceduri. Mm, să nu vorbim doar de o amenințare goală de conținut. Au existat niște încălcări, dar ce am văzut în uh, țările de jos se poate întâmpla oriunde în Europa. Deci Comisia și Consiliul trebuie să ia o uh, măsură, o poziție. Uh, revenim la doamna Jurova în numele Comisiei. Aveți cuvântul, vă rog. Domnilor și domnilor, sunt de acord că aceasta este o problemă gravă, însă din nou trebuie să repet că în acest uh, moment uh, intrăm sub jurisdicția statelor membre care stabilesc uh, regulile pentru supraveghere supraveghere efectuată de organismele de securitate națională. În acest moment, Comisia Europeană este gata să monitorizeze punerea în aplicare a directivei cu privire la dreptul de a avea acces la un avocat care stabilește, cum spuneam deja, principiile respectului pentru confidențialitatea comunicării între avocat și persoana suspectată sau acuzată. Deci, aceasta este situația actuală și Trebuie spus că Comisia va urmări îndeaproape evoluțiile cu privire la acest subiect uh, la nivel european și național și aici ne referim și la uh, cazurile relevante care au apărut în fața Curții Europene de Justiție și în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Vă mulțumesc! Mulțumim și pentru a încheia, uh, doamna Calnina Lukașevica din partea uh, Consiliului. Doamna președinte, stimați deputați, le mulțumesc deputaților pentru preocupările exprimate de-a lungul acestei dezbate. Cu siguranță mă voi asigura uh, că voi informa Consiliul de rezultatul acestui, acestei dezbateri. Dar, după cum am spus, Consiliul nu a abordat acest uh, subiect și nu va avea opinie pe acest subiect din motivele pe care vi le-am explicat deja. Statele membre, în mod individual, trebuie să-și adopte le, regulile privind securitatea na- națională. Stimați deputați, vă mulțumesc pentru atenție și pentru această dezbatere. Vă mulțumesc.